18.30 și niciun minut în plus. Deci aș dori să deschid uh, reuniunea. Este o reuniune comună între AFCO și jurii. Domnul Svoboda nu este aici. Medi Devo este mm, președintele jurii și va coprezida această reuniune Uh, cu mine s-a finalizat activitatea grupului de lucru cu privire la interpretarea și implementarea acordului interinstituțional cu privire la o mai bună legiferare și acum îndreptăm, sperăm, spre uh, ultima etapă a acestui proces pregătitor. Și astăzi este prima întâlnire în care vom începe discuțiile pe marginea raportului. După cum știți, avem doi raportori Richard Corbett din partea Comisiei AFCO și celălalt este tocmai Pavel Svoboda din partea Comisiei Jurii. N-am să mă mai lungesc așa, dar și am să-i dau cuvântul lui Richard pentru a puncta ce este important în acest stadiu în care se găsește activitatea voastră. Mulțumesc! grup de lucru comun uh, a parcurs diferite aspecte ale acordului interinstituțional AII, care a fost adoptat în martie 2016 pentru a vedea cum se implementează. Sigur, e de vreme în mai multe privințe. Și există însă două elemente care nu intră în cadrul acestui acord chestiunea marcări între actele de punere aplicare și actele delegate și doamna Schreier și eu personal uh, facem parte din echipa negociere cu celelalte instituții și implicarea Parlamentului uh, în negocieri pentru acorduri internaționale de domnul Bloc și domnul Lange sunt uh, negociatorii Parlamentului. Aceste negocieri încă nu s-au încheiat, ele sunt în curs, deci nu putem evalua aceste aspecte încă. Nu putem decât să uh, încurajăm găsirea unui acord cât mai repede. Dar lucru de lucru a parcurs diferite zone unde s-a făcut deja un follow-up inițial, schimbări administrative la nivelul Parlamentului prin Centrul de Cercetare a Parlamentului, unde există acum șapte unități în serviciu care se concentrează asupra evaluările de impact, fie că le verifică pe cele ale comisiei sau uh, elaborează proprii evaluări de impact la solicitarea membrilor. Am analizat modificarea regulilor de procedură a Parlamentului care au fost aplicate în urma raportului meu cu privire la revizia generală a regulamentului de procedură anul trecut, care s-a concentrat asupra îmbunătățirea transparenței și asupra îmbunătățirii modului în care acordăm un mandat participanților Parlamentului în negocierile din trialog, astfel încât acest lucru să devină mai transparent, iar uh, plenul să aibă controlul final asupra acordării acestui mandat. De asemenea, am analizat modul în care Comisia a introdus Consiliul uh, de analiză care înlocuiește pe cel anterior pentru a vedea ce grad de independență au membrii din partea Comisiei și am analizat modul în care evoluează. E încă de vreme pentru a trage concluzii. Asta este una din provocări. Am mai analizat și programul Refit, cum progresează. L-am analizat chiar în detaliu, dar știm că Comisia a făcut prima analiză anuală a poverilor asupra IMM-urilor analiză pe care Parlamentul a primit-o abia luna trecută. Deci, încă o dată, e greu să ajungi la concluzii definitive în această etapă cu privire la cât de bine funcționează, dat fiind uh, că încă nici nu s-a finalizat prima examinare a Parlamentului cu privire la astfel de analiză. Apoi, am analizat modul în care se uh, supraîncarcă legislația la nivel național, procedurile de asemenea de aplicare și se fac progrese în ceea ce privește baza de dată comune între instituții. Deci, iată, multe activități comune la diferite nivele cu diferite entități responsabile. Iată de ce am organizat un grupul de lucru pentru a verifica toate aceste aspecte pentru a vedea dacă chiar se întâmplă. Ce înseamnă acest lucru în ceea ce privește o posibilă rezoluție sau un posibil raport? Personal, cred că e încă de vreme. Să avem un calendar agreat și ar trebui să facem o primă încercare în a lua notă de ce se întâmplă pentru a încuraja un acord pe cele două teme restante unde mai au loc negocieri. Și poate să vedem unde anume aplicarea AI ar putea fi îmbunătățită. Am spus că e de vreme, dar colegii poate că au idei în această privință, ceea ce nu vreau să devină este o încercare de a redeschide acordul interinstituțional, tocmai ce l-am semnat anul trecut. Ideea este să se aplice pe deplin, așa cum trebuie, astfel încât să se folosească toate oportunitățile pe care le include, înainte de a trece la sugestii de genul că ar trebui să-l renegociem. Nu cred că s-ar impune acum, în această etapă. Poate că viitorul parlament ar trebui eventual să facă acest lucru. Mulțumesc, Richard. Am să îi dau acum cuvântul lui Axel Fost, care va citi o declarație din partea domnului Svoboda. Iată că doi înlocuitori astăzi. Deci, în numele domnului Svoboda, câteva observații generale pentru că pe 7 decembrie se va discuta și conținutul unui viitor raport. Domnul Svoboda mulțumește tuturor membrilor grupului de lucru și experților pentru participare. Grupul de lucru, care a fost constituit în mai 2016, a avut un total de 9 întâlniri, în cursul cărora au avut uh, schimburi de opinii fructoase cu membrii din alte comisii, cu președintele conferinței președinților, cu experți. Uh. Este mulțumit de contribuțiile utile aduse în grupul de lucru. Asta cu, pers- cu privire la elaborarea unui viitor raport din proprie inițiativă juriașco, AFCO. Raportul va oferi orientări politice cu privire la implementarea și interpretarea IAA, abordând în special chestiuni importante ridicate în discuție, precum programare multianuală, asta în lumina experienței Parlamentului, instrumente de mai bună legiferare, în special evaluarea de impact, instrumentele legislative, în special în ceea ce privește alegerea temeiului juridic, actele delegate și de punere în aplicare, în special criteriile de demarcație, transparența și coordonarea procesului legislativ, implementarea și aplicarea legislației Uniunii, simplificarea și analiza cu privire la povara anuală și domnul Svoboda așteaptă cu interes colaborarea cu domnul Corbett și cu toți ceilalți colegi care își vor aduce contribuția la acest raport. Mulțumesc, Axel, foarte mult. Marcus Piper a dorit să mai intervină. Mai este și altcineva care dorește, deci iată încă doi. Marcus Piper pentru început. Mulțumesc, domnule președinte, să trec la germană. atunci totul e bine. Suntem pe punctul de a pune în aplicare un acord interinstituțional și auzim din uh, Comisia Jurii de câte ne-am întâlnit și din partea raportorului nostru acum că nu ar trebui să folosim uh, posibilități ulterioare înainte să punem aplicare ce e deja adoptat. Domnule Corbett, vă dau dreptate în această privință, dar nu folosim uh, posibilitățile date în momentul de față, chiar le blocăm. Avem un departament propriu în Parlamentul European pentru evaluări de impact. De când avem această posibilitate de evaluări de impact, am uh, făcut-o de șapte ori. Este o dovadă că nu le folosim. Am întrebat la comisii de specialitate precum cea de transport, cea ITRE și am constatat că nu se apelează niciodată la această posibilitate și noi în Parlament blocăm. Am inclus tema uh, la conferința președinților de comisii. Am vrut să reducem pragul la doi coordonatori sau raportorul plus unul sau doi coordonatori, astfel încât să se apeleze mai des. Dar s-a blocat politic din partea AFCO, din partea altor comisii și până la urmă nu am avut sorți de izbândă. Încet, încet renunț, încercăm să avem, uh, să folosim și posibilitățile pe care le avem, dar oriunde ne întoarcem, suntem blocați politic încet, încet, nici n-am mai nici mai am chef, am participat și eu la acele întâlniri pe care le-a menționat domnul Fost, acolo nu s-a întâmplat absolut nimic, nici nu s-a discutat nimic, nici nu s-a luat vreo decizie. Mai erau doi deputați odată, alteori trei, patru, deci haideți să informăm cu sinceritate ce se întâmplă în Parlament și anume absolut nimic în această privință. Și trebuie să fac autocritica critică și eu, dar în numele tuturor colegilor. Dacă o continuăm așa, nu avem cum să progresăm. Și o ultimă observație. Comisia dă dovadă de bună credință în a face ceva în această privință. Există mai nou un așa numită task force pentru solidaritate, pentru că organizată de domnul Juncker pentru că nici el nu prea are încredere în acestui nou Consiliu de Control și acum, iată, surpriza, am invitat acest Consiliu de Control Scrutiny Board pentru a ne arăta cum s-au făcut valorile de impact ale Comisiei ceea ce privește energia. Și pur și simplu ni s-a refuzat invitația, n-au venit la ITRE. Deci, practic, în ultimii ani nu s-a întâmplat aproape nimic, decât că am venit noi cu câteva titluri noi. Îmi pare rău că trebuie să fiu atât de clar în această privință. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul următorului vorbitor, vreau să clarific, în primul rând, Aș dori să întreb dacă știți vreun caz în vreo comisie în care cineva să fi cerut o evaluare de impact și acest lucru să fi fost respins de comisie. În al doilea rând, n-a fost blocat de nimeni, niciun, niciuna dintre comisii n-a blocat și am ajuns la concluzia că pentru a schimba pragul uh, sau majoritatea, trebuie să schimbăm regulamentul de procedură. Tocmai de aceea, în, uh, la Comisia AFCO, s-a adus la atenția grupului de lucru și acum va fi discutat de colegii care lucrează la raport. Deci vă rog să nu prezentați uh, realitatea în termeni care nu, sunt, uh, nu țin de realitate. Trebuie să-i dau cuvântul acum Silviei Kaufman. Uh, mulțumesc foarte mult și vreau să-i mulțumesc și președintei AFCO pentru faptul că a mai reluat aceste întrebări acum. Știu că problema studiului de impact uh, este o temă mult discutată în acest Parlament și evident uh, pare că avem uh, abordări și viziuni diferite. Dar, așa cum ați spus, um, există situații în care nu s-au desfășurat, nu s-au uh, făcut studii de impact atunci când o comisie a cerut așa ceva. Personal nu cred că trebuie să schimbăm acum procedura existentă. Dar pentru că suntem deja la studiu de impact, las la o parte toate celelalte teme și spun doar că susțin ce a spus Richard Corbett și anume că nu trebuie Eh, să punem sub semnul întrebării un acord interinstituțional, pentru că până la urmă este vorba și de munca noastră aici în acest for. Iar eh, în ce privește studiul de impact pentru așa numitul scrutiny board, am următoarea opinie. Cred că este foarte important ca acest, acest eh, tabel de scor să, să nu fie folosit în locul unor decizii politice, să nu se substituie unor decizii politice și să nu uh, conțină niciun fel de elemente cu caracter obligatoriu. Dacă colegul Piper se plânge că acest scrutiny board uh, nu, nu a dat curs unor solicitări a acestei comisii, atunci nu pot decât să uh, fac trimitere la pagina 3 a raportului nostru, unde am arătat foarte clar că acest scrutiny board trebuie să fie independent și că membrii sări nu trebuie să se supună niciun fel de control, uh, niciun fel de control politic. Da? Și eu cred că cineva s-a împiedicat de, de această uh, formulare. Numai că uh, Uh, noi vrem această independență și uh, nu se poate să avem un, un scrutiny board care să nu mai fie uh, supus niciunui control politic. Adică trei de la noi, trei de la comisie și atunci uh, uh cui mai răspundem? Cred că cu toată independența uh, nu putem să, nu putem să admitem așa ceva. Uh, Iată că și formularea arată cât de dificilă este găsirea unei soluții care mulțumește pe toată lumea. Raportorii au acum sarcina de a îndrepta cât este posibil situația actuală, astfel încât raportul nostru să poată fi adoptat cu o majoritate cât se poate de largă. Ultima observație. M-ați, provocat provocat puțin, m-au provocat puțin colegii, n-am vrut inițial să mă pronunț, dar uh, invocarea unui for uh, uh, suplimentar privind cu competențe în ce, ce privește probleme de subsidiaritate, eu cred că este aici o, o mică exagerare. Comisia a acceptat că mm, se discută mult despre probleme de subsidiaritate și că poate că ar trebui să includem și acest uh, for extern privind subsidiaritate în scorbor, dar cred că amestecăm prea mult lucrurile. Mulțumim, Silvia. Aș vrea să dau cuvântul lui Said Karim. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Îmi cer scuze pentru că am sosit târziu cred că prezentarea lui Richard a fost uh, făcută chiar înainte să intru în sală. Se pare că am o problemă cu microfonul. O să mă mut. Ah, this one's on also, sorry. Da, și acesta era pornit. Am două, trei puncte succinte. În primul rând, am fost uh, ușor surprins să aud comentarii conform cărora Parlamentul nostru nu este identificat ca fi făcut ceva mare lucru în ultimii ani. Dovada împotriva acestui fapt este o simplă privire la programul de lucru al Comisiei, ultima oară când a fost prezentat, pentru că în programul de lucru veți vedea un text întreg care este literalmente copy-paste Uh, de la ceea ce a fost trimis din rapoartele relevante de la comisiile relevante din uh, acest Parlament către vicepreședintele Franz Timmermans, care au fost incluse pe agenda sa de reformare. Deci, uh, cam asta ar fi răspunsul la acest, acest argument. Iartă-mă, Richard, dacă poate te-am înțeles greșit, dar am înțeles că poate ar fi mai bine să ne consolidăm pozițiile uh, loc să mergem și mai departe cu agenda. Dacă n-am înțeles bine, îmi cer scuze, dar punctul meu de vedere este că, de fapt, trebuie să fim mai ambițioși decât am fost vreodată în trecut. Și motivul este că mult prea mulți dintre cetățenii noștri au impresia au o anumită impresie legată de uh, procedurile noastre și de modul în care legiferăm, care este complet uh, departe de realitate. Spre exemplu, când e vorba de parlamentele naționale, cu excepția cazului în care noi ne facem uh, procesele aici, Uh, într-o legătură cât mai strânsă cu parlamentele naționale, astfel încât să ne asigurăm că ei au răspunderea finală pentru deciziile care sunt luate, întotdeauna uh, vom avea situația unei Europe a la carte. Guvernele naționale, când ceva e popular, spun că e meritul lor, când ceva nu este popular, automat responsabilitatea este pusă în cârca Parlamentului European, a instituțiilor europene. Și cetățenii noștri nu mai știu cum funcționează procesele și ce s-a întâmplat. Și tocmai noi, ca Parlament, trebuie să avem un rol important aici. În ceea ce privește evaluările de impact, în Parlament nu se face sistematic, procedural, atunci când noi ne gândim la opțiunile pe care le avem la dispoziție. Cu evaluările de impact avem două probleme. În primul rând, uh, să testăm evaluările de impact ale comisiei atunci când uh, ni se dau și în al doilea rând să avem evaluări de impact din propria inițiativă, dar Asta ar trebui să se întâmple la sfârșitul unui proces de trialog, nu la, la începutul acestuia, pentru că pot apărea schimbări substanțiale și trebuie să testăm lucrurile chiar la final. Îmi cer scuze dacă am făcut observații care poate nu sunt corecte, mai ales pentru că o mare parte din prezentări au fost făcute înainte să intru, dar am vrut să apăr aceste puncte de vedere. Mulțumesc foarte mult. Mai avem doar 3-4 minute la dispoziție. Nu știu cine mai dorește să vorbească sau dau cuvântul lui Richard. Richard, dai cuvântul și pot să finalizez. Și dacă pierdem interpretarea, ne cerem scuze, dar interpreții au dreptul să plece în 4 minute. Da, mulțumesc foarte mult și mulțumesc și domnului Svoboda prin intermediul domnului Fos. Îmi pare rău că domnul Svoboda n-a putut să fie aici, dar știu că nu e ușor să jonglez cu timpul și vreau să mulțumesc și staffului care a lucrat la asta, care a lucrat din greu Așa cum a spus doamna Kaufman, cred că este, se pune și problema găsirii unui echilibru corect. Am auzit observații spunând că nu s-a întâmplat nimic. Și eu n-am impresia că asta este o privire echilibrată. Asta înseamnă să arunci totul la gunoi, tot ce s-a făcut și să spui că nu s-a făcut nimic. Eu am, am uitat pe schimbările administrative, schimbările de reguli, toate schimbările care au avut loc și nu cred că este corect să spunem că nu s-a întâmplat nimic poate e insuficient sau poate am putea face ceva mai bine sau mai mult, dar să spunem că nu s-a întâmplat nimic, mi se pare o atitudine și o abordare care este jignitoare pentru întregul proces. Și ajung la remarca domnului Karim și la întrebarea domniei sale în ceea ce privește ce facem în acest raport. Diferențierea pe care o făceam este că acesta este un raport legat de implementarea acestui acord. Dacă putem să o facem mai bine, dacă funcționează, dacă nu funcționează, ce se poate îmbunătăți. Deci nu e vorba de o revizuire a acordului sau de negocierea unui nou acord. Și pentru asta eu zice că e prea devreme, pentru că de-abia în martie anul trecut am discutat, deci a trecut abia un an și jumătate de când am uh, aprobat acest uh, acord interinstituțional. Și asta a demarat mai multe piste de lucru, dintre care unele nu s-au finalizat, deci nu cred că acum este momentul să rescriem acordul. În momentul de față trebuie să ne asigurăm că se aplică mai bine. Și cred că ar trebui să ne uităm la ceea ce a spus domnul Piper. Există dificultăți pentru ca comisiile să obțină uh, evaluări de impact ale amendamentelor depuse de uh, Parlament. Nu am auzit să îi se fi refuzat unei comisii acest drept. Dar cu siguranță vom analiza situația. Apoi, un ultim punct, pentru că s-a menționat în contextul discuției acest nou punct de subsidiaritate pe care, cu care a venit domnul Juncker. Nu sunt uh, sigur uh, dacă are un impact direct noi vrem un regulament mai bun, o, nu o dereglementare, ci o mai bună reglementare, dar, în general, și probabil m-ați auzit spunând acest lucru de mai multe ori, ideea că Uniunea Europeană adoptă mult prea multă legislație pe care statele membre nu o vor, este exagerată. Nicio legislație europeană nu poate fi convenită fără să fi fost aprobată nu doar de Parlamentul ales, ci și de Consiliu. Și cine e membru al, Consiliu, al Consiliului? Miniștrii naționali care fac parte din guvernele naționale care uh, sunt trase la răspundere în parlamentele naționale. Uh, și aceste parlamente uneori vin cu observațiile proprii, dar nu sunt oameni predispuși să centralizeze lucrurile la nivel european dacă acest lucru nu este uh, necesar. Ar păstra să-și, să păstreze uh, puterea în propriile mâini. Uh, și în plus, uh, de multe ori ai nevoie de majoritate calificată, uneori chiar de unanimitate, ca să schimbi procedurile. Deci trebuie să ne asigurăm că statele membre nu trebuie să accepte legislație pe care nu și-o doresc. Uh, pentru că de fiecare dată trebuie să convingi pe foarte multă lume să, de nevoia de a legifera la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc, Richard, mulțumesc tuturor și înainte de a pleca vreau să vă informez că am programat o reuniune a celor două comisii pe 7 decembrie de la 9 la 9.45 în uh, timpul slotului Comisiei Iuri. Mulțumesc foarte mult!